Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, bun venit la reuniunea noastră. Există comentarii pe marginea ordinii de zi, văd că nu este cazul. Din partea mea, observație, anularea vizitei doamnei Cruz e cunoscută, însă trebuie să introducem un punct 3a. Este vorba de chestiunea discutată data trecută și apoi cu coordonatorii și anume cum vor fi decise procedurile în uh, chestiunea obiecției înaintate de colegii Rubic și Svoboda. Secretariatul a transmis ieri o propunere de rezoluție și dacă sunteți de acord va trebui mai întâi să discutăm procedura înainte să trecem la vot. Dacă sunteți de acord, Okay. Mr. Rubik is nicht. Domnul Rubic nu este în sală, dar înțeleg că este prezent uh, domnul Svoboda în spate, dar e aici. Permiteți-mi să-i dau dânsului mai întâi cuvântul și vă rog să fiți atenți pentru că e vorba de chestiunea dacă vom decide sau nu această rezoluție astăzi. Va trebui să decidem așadar împreună chestiunea procedurii. Domnule Svoboda, mulțumesc, domnule președinte. Colegul Rubic uh, mai este încă pe drum uh, dinspre aeroport. Este întotdeauna o chestiune dificilă ridicare unei obiecții împotriva unei proceduri de comitologie, chiar dacă aceasta nu mai există, din motive financiare. Opinia reprezentată de unii dintre noi, uh, știu că chestiunea este controversată și nu ține nici de apartenența politică, este faptul că Comisia în acest caz nu are dreptate nici uh, juridic și nici pe fond. E vorba în acest caz ca operatorii de sistemelor de transmisie să primească o compensație pentru transmisia sau transportul de energie electrică. Dacă însă ne gândim că acești operatori trebuie să efectueze o serie de investiții, ceea ce, de, lucru de care va depinde capacitatea în următorii ani. În opinia noastră, mijloacele prevăzute în acest fond nu sunt suficiente. <clears throat> Pe de altă parte, decizia Comisiei se bazează pe o, un temei foarte vag și pentru că Comisia dorește doar la finele acestui an să comande un studiu pentru a determina care sunt uh, costurile de transport uh, reale. Nu vreau să spun că aceste compensații sunt uh, prea scăzute, vreau doar să subliniez că baza de luare a deciziei a Comisiei este insuficientă pentru că trebuie stabilite, determinate mai întâi exact uh, costurile. Cred că acesta este argumentul decisiv, faptul că baza decizională nu este insuficientă. Doamna Tecalistilio. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă urmează să votăm asupra unei rezoluții, aș dori să-mi acordați 5 minute să mă consult cu grupul meu, pentru că grupul meu politic nu a fost în măsură să discute chestiunea. Dacă urmează să votăm, vă rog să ne acordați măcar 5 minute. Mi s-a spus că anumite grupuri politice au decis să, să aibă un vot liber. Dar în calitate de coordonator al grupului meu nu pot decide pentru că nu am avut o dezbatere. De aceea, fie nu votăm, acum chestiunea sau ne acordați uh, câteva clipe ca să putem discuta problema. Mulțumesc. Această procedură a fost introdusă în urma obiecției colegului Rubic și așa cum am discutat săptămâna trecută la reuniunea coordonatorilor, unde nu ați putut fi prezentă, am uh, stabilit atunci ca secretariatul să prezinte o, un proiect de rezoluție. Și dacă e să votăm, trebuie să o facem uh, acum ca să mai poată intra în plen în această săptămână. Dar cred că vom găsi o soluție practicabilă. Are cuvântul acum domnul Termes. Eu cred că important ar fi să dăm cuvântul și Comisiei pe problema ridicată în discuție de domnul Svoboda ca să poată reacționa și să ne explice, poate și pentru cei care nu sunt uh, suficient de bine informați pe această temă. Președintele, mai avem trei uh, scrieri la cuvânt. Întrebarea este dacă ar fi mai bine să dăm acum cuvântul Comisiei să lăsăm așadar Comisia să ne răspundă ca să avem o prezentare mai clară a situației, dacă sunteți de acord și nu obiectează nimeni. Atunci, permiteți-mi să dau cuvântul domnului O'Brien pentru o scurtă explicație. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Prima observație pe care aș dori să o fac este că această poveste a despăgubirilor este una lungă cu care, de care ne ocupăm încă de la începutul procesului de liberalizare. A fost deja discutată uh, în 97, uh, dacă nu mă înșel, pentru prima dată, astfel încât nu ne-am grăbit uh, să ajungem la concluzie. Acest fel de despăgubire are scopul de a înlocui Um, taxele care duc la perturbări, iar uh, în 2003, cu reglementările privind electricitatea, s-a dorit, uh, s-au dorit reguli transparente și ușor aplicabile. Um, cu prevederile despre comitologie. Și pentru TSO-uri era destul de greu de aplicat aceste reguli și nu puteam să continuăm acordurile pe care le aveam, astfel încât uh, am cerut, s-a cerut comisiei să dea orientări uh, obligatorii juridice. În 2007-2008, uh, comisia a examina, a desfășurat o examinare și la sfârșitul lui 2008 s-a publicat un document um, ca urmare a cooperării cu toți actorii implicați. Și uh, s-au făcut aceste propuneri de comitologie pentru martie anul trecut la nivel formal și la nivel informal în decembrie anul trecut avem uh, două prevederi de comitologie, însă numai una este luată în considerare din motive tehnice, dar este important să, să știm că acest sistem va fi valabil numai până pe 3 uh, martie 2011, când regulamentul 1228 va expira și va fi înlocuit de un nou text legislativ, uh, sperăm noi. Scopul principal este ca în momentul în care cele două reglementări ale Comisiei sunt analizate împreună, să se analizeze costurile infrastructurii folosite transfrontalier. Ar putea Aici, acesta ar putea fi rolul echivalent al unui organism de reglementare național în ceea ce privește punerea la dispoziție a infrastructurii la nivelul statelor membre. În perioada interimară până la funcționarea agenției, până când va putea asuma acest rol, am, uh, avem un tarif inițial pentru uh, disponibilitatea infrastructurii și care ține cont de uh, pierderile aferente posibile. Este vorba de 100 de milioane. Am discutat această chestiune cu specialiști, cu consultanți și cu operatorii sistemelor de transport. Am ajuns la un acord care oglindea întru totul interesele statelor membre și îl uh, susținem, dat fiindcă este o evoluție foarte importantă, care încununează cu succes uh, un proces, iată, care durează de foarte mult timp. Vă mulțumesc! Danke für die uh, Hinweise. Mulțumesc pentru aceste observații. Are cuvântul acum doamna Eck. Mulțumesc. În primul rând, cred că textul rezoluției ar trebui să fie transmis colegilor. Ar trebui ca toată lumea să poată avea documentul înainte de a avea o dezbatere, așa cum propunea doamna Del Castillo. Eu vă propun să votăm și sprijin această rezoluție. Mulțumesc! Așadar, secretariatul a transmis-o ieri pe e-mail, dar acum mai facem câteva copii. Doamna Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, iată, suntem uh, pe punctul să luăm o decizie. Am avut dezbatere, am avut consultări și noi propunem să avem un vot liber pentru că există câteva argumente juridice pentru a vota împotrivă, dar în ce privește statele membre, cred că ar fi mai bine să votăm liber. Doamna Castilio, del Castillo e, are dreptate. Coordonatorii, sigur că pe baza uh, propunerii redactate de secretariat uh, a avut, uh, au avut o dezbatere la ședința coordonatorilor, însă eu cred că ar fi mai bine să avem timp Uh, la dispoziție pentru a decide poziția noastră. Dar am înțeles, pe de altă parte, că trebuie să adoptăm uh, cât mai repede o decizie și am înțeles de ce domnul președinte încearcă să ne oblige să votăm. După consultarea serviciului juridic și a experților, grupul meu politic consideră că nu ar trebui să votăm împotriva acestei propuneri. E adevărat că operatorii sunt uh, dezbinați și e adevărat că există poziții diferite chiar și în cadrul grupului nostru. Însă noi considerăm că e foarte important să nu uităm că liniile directoare ale Comisiei nu sunt decât provizorii pentru că Comisia uh, intenționează să comande un studiu care să includă o evaluare realistă a costurilor și aceasta până la finele 2010. Deci cred că ar trebui să așteptăm această evaluare de impact definitivă. Iată poziția grupului nostru. Deci noi propunem să votăm liber dacă va trebui să votăm, însă să nu uităm ce spuneam înainte. Mulțumesc, domnul Chichester. Mulțumesc, domnule președinte las deoparte dorința mea uh, de a evita uh, pripirea și de a regreta după aceea, uh, eu vă propun să continuăm cu votul pe care îl avem pe ordinea de zi, fapt care după aceea ne-ar permite timp pentru cei care doresc să se consulte să facă acest lucru. Deci uh, uh, sprijin propunerea doamnei Del Castillo deci uh, de a avea o suspendare a ședinței temporare pentru a permite o dezbatere la nivelul grupurilor și apoi putem să fixăm un vot pentru un, un, un termen limită pentru votul pe propunere, dar cred că e nevoie de ceva răstim pentru dezbatere. Și apoi, cred că toată lumea Uh, va fi gata să treacă la vot. Deci putem să facem votul ceva mai târziu în această dimineață. Mulțumesc. Vidal Quadras. Domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. Iată un exemplu de subiect în care e greu să obții o unanimitate de vederi în cadrul între grupurile politice, pentru că e vorba de un adevărat conflict de interese între ceea ce numim noi țările de tranzit și țările care nu fac obiectul tranzitului. Statele care se ocupă de uh, generare și de transmitere. Deci, așa cum spunea doamna Del Castillo, PPE-ul Uh, este într-o poziție asemănătoare cu cea celorlalte grupuri, deci chiar în cadrul grupului PP există poziții divergente și de aceea nu putem să luăm acum o decizie înainte de a avea o dezbatere. Deci, domnule președinte, îmi dau seama că e vorba de uh, un subiect uh, la care nu putem obiecta la procedura de comitologie din punct de vedere juridic. Serviciile juridice au fost foarte ferme. Conform serviciilor juridice, procedura urmată a fost corectă. Însă sigur că în politică intervin și alte elemente decât cele juridice. Deci dacă ne opunem doar din punct de vedere procedural, nu cred că e un mod corect Sigur că putem discuta și alte aspecte, iar în ceea ce privește poziția grupului PPE, coordonatorul nostru și-a exprimat punctul de vedere. Avem nevoie de ceva timp pentru a discuta acest lucru între noi înainte de a adopta o poziție definitivă. Domnul Rubiș. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, dar avionul meu a avut întârziere o oră. Cred însă că e vorba de o situație importantă în principiu, pentru că știm că în urma tratatului de la Lisabona, comitologia are acum o nouă importanță și de aceea noi, ca Parlament, suntem obligați să verificăm dacă deciziile luate de comisie corespund legislației în vigoare. Cred că în acest caz Decizia Comisiei contravine principiilor pieței interne și, pentru că noi avem nevoie de o piață internă și nu se poate ca o, un sistem de tranzit uh, în piața internă să fie tratat diferit decât un uh, o rețea de uh, transport într-o, într-o țară, într-un stat național. Acest lucru este important, în special pentru producători, cum ar fi și cei din Finlanda, ca aceștia să poată exporta energia electrică. Și dacă se introduce o astfel de decizie, uh, aceasta va obstrucționa uh, principiilor uh, pieței va contraveni principiilor pieței interne. Domnule Termes. E o chestiune în care vorbesc foarte mult austriecii, pentru că Austria va pierde bani. De asemenea, colegii din Spania iau cuvântul pentru că Spania are de câștigat din uh, propunerea Comisiei. Țara mea, Luxemburgul, nu este nici o țară mare de tranzit și nu este nici un importator sau un exportator de proporții. Deci, interesele uh, în joc, din punctul meu de vedere, nu sunt foarte mari. Însă aș dori să subliniez două lucruri. Uh, aceasta era sugestia mea. În primul rând, mi se pare ciudat că acum trebuie să schimbăm regulile într-o perioadă de tranziție în care nu facem decât să instituim această, acest uh, organism european al autorităților de reglementare, care cred că are căderea să vină cu date statistice de calitate. Deci nu cred că ar fi bine să schimbăm regulile în acest an. Și în, în al doilea rând, eu cred că Comisia Europeană ar trebui să dea dovadă de puțin mai mult uh, respect față de Parlamentul European. Cred că dacă era atât de important pentru comisie, ar fi trebuit să ne explice din timp despre ce este vorba și de ce e nevoie de această uh, schimbare. Și de aceea, acesta este motivul pentru care cred că ar trebui să votăm pentru rezoluție pentru că am uh, arătat și care este poziția noastră față de comisie în legătură cu modul în care ne-a tratat. Mulțumesc! Deci, Mulțumesc! Astfel, problema a fost uh, bine creionată. Din punct de vedere procedural avem o problemă pentru că trebuie să luăm astăzi o decizie pentru ca această rezoluție să intre în plen. Pe de altă parte, înțeleg pe toți colegii care spun că mai au nevoie de puțin timp pentru a discuta această propunere. Dar nu avem decât două posibilități. Fie votăm acum la voturi și despre această rezoluție sau ceea ce ar mai oferi puțin timp grupurilor politice, să mai introducem un nou punct de votare pe ordinea de zi la finele reuniunii de astăzi. Dar atunci, uh, sigur că ar fi riscant, însă ar fi echitabil pentru ca toată lumea să mai aibă timp să examineze uh, situația sau să discute lucrurile. Alte posibilități nu văd. Sau a treia variantă ar mai fi să luăm acest uh, punct de votare primul în uh, reuniunea de după amiază, dar l-aveam invitat pe domnul Oettinger, invitat. Văd că domnul Svoboda mai dorește să spună ceva. Domnule președinte, v-aș ruga doar să se stabilească un, un termen uh, clar sau o oră precisă, fără dezbatere. Atunci uh, repet această propunere. Știu că nu e simplu, dar atunci vă rog pe toți să fiți prezenți. Dacă introducem votul asupra acestei rezoluții ca prim punct la ora 3, până atunci toată lumea va fi avut timp să mai uh, discute încă o dată chestiunea, dar uh, la 3, la orele 3 votăm. Dar acest uh, vot uh, va dura doar 30 de secunde. E un da sau nu? Deci putem face acest lucru la ora 3. Așadar se modică, modifică ordinea de zi, constat din punct de vedere formal. Vom vota la ora 3 această rezoluție. Doamna Madurel? A ver, eh, señor presidente, yo entiendo que los grupos grandes tenemos más problemas. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că e mai greu pentru grupurile mari să ia legătura cu ceilalți membri, cu grupurile mai mici, dar nu cred că avem destul timp până la ora 3 după masă, poate la ora 4 sau la sfârșitul uh, ședinței. Așa avem timp să luăm legătura cu toți membrii noștri. N-am putea să votăm la sfârșitul reuniunii, domnule Razumir? Secretariat Secretariatul m-a rugat uh, să votăm dacă se poate în cursul uh, dimineții. Din punct de vedere tehnic e nevoie de pregătirea documentelor. Deci cădem de acord asupra orei 3 pentru vot. Mulțumesc! Și putem acum trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este votul uh, privind uh, raportul doamnei Padia Icucet. Aveți, sper, cartelele de vot la dumneavoastră?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 să vedem unde trebuie făcute modificări. Așadar, amendamentul 41, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Pe procedură, domnul Caspari. Da, stimate domnule președinte. Cred că la votul de astăzi avem o mică problemă pentru că secretariatele comisiilor ITRE și INTA probabil nu s-au pus de acord, pentru că pe lista de vot lipsesc uh, toate amendamentele care vin din partea comisiei INTA. De aceea, întrebarea mea adresată secretariatului, cum procedăm? Pentru că, încă o dată, toate amendamentele comisiei INTA lipsesc și nu putem uh, să ignorăm uh, pur și simplu părerea unei comisii. Care este propunerea secretariatului? Nu pot să răspund aceste întrebări. Uh, rog secretariatul să ne explice. Gut, Daniel Gaspari, Damen und Herren. Secretariatul tocmai îmi spune că Astăzi le-a parvenit avizul Comisiei INTA, care va fost de asemenea prezentat, prezentat și dumneavoastră, dar e clar că nimeni nu va fi în măsură să și voteze. Criticile sunt așadar uh, pertinente. Ne-au parvenit așadar doar acum documentele nu au putut fi incluse. Acum fie procedăm așa cum am propus sau amânăm votul. Dacă există obiecții, așadar să votăm acum. Sau, dom, domnule Eiler. Acum, dacă luăm în serios uh, activitățile comisiilor, uh, nu văd cum am putea vota ceva ce nu am avut timp să examinăm. Domnul Tormes? Dacă secretariatul nu se organizează pentru a secretariatul INTA nu se organizează pentru a ne trimite poziția în timp util, nu trebuie să amânăm. Dacă nu putem Uh, vota așa cum uh, ați spus dumneavoastră, domnule președinte. Atunci mai întâi să spunem la vot dacă votăm sau nu. Uh, Bun. Domnule Kakis, foarte rapid. Ei pot să mai o dată amendamentele în plen, astfel amendamentele nu se pierd, dar nu trebuie să amânăm votul de astăzi. Așadar, o propunere de amânare a votului, o altă propunere împotriva amânării, deci trebuie să votăm. Cine este așadar pentru amânarea votului? Cine este așadar pentru amânarea votului? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Așadar, putem uh, lucra în continuare. E regretabil. Vom încerca să reparăm lucrurile în plen. Așadar, adoptasem compromisul 1. Trecem acum la jurii 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mână. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. E deschis votul. Vă rog, dați drumul <laughs> la mașina de vot. Nu funcționează? Știe cineva cum funcționează acest aparat? Poate că trebuie o instruire specială, dar funcționează. Așadar, e deschis votul. Yes? Vote is closed. Votul este închis. Iar rezultatul Se adoptă așadar. <clears throat> Doamna Eck? Cincizeci 54 la 52. Nu se poate. ich habe gedacht, die sagen mir die richtigen Zahlen, aber Credeam că spun cifrele corecte, dar la 50 nu poate fi corect. Haideți încă o dată. Așadar, votul este deschis încă o dată. Două voturi PP în plus. Se închide votul? All okay? Yeah. Trotzdem angenommen. Se adoptă așadar. Trecem acum la 49 pe două părți. Prima parte. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri se respinge. 50 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 But no, we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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. 69 <clears throat> pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. 70. Verificăm 69. Votul este deschis. Votul este închis. Și rezultatul este că se adoptă. 70, așadar, pentru. Împotrivă. Așadar, la 70 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Nu, îmi cer scuze. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 IMCO pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 8 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. 88 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea, 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 95 pentru,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 Votul este închis. <clears throat> Un vot PP, două voturi PP în plus. Acum, votul este închis și se adoptă. O 118, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru. Nu e caduc. Așadar, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. <clears throat> Acum 125 pentru, împotrivă. 125, deci nu-l votăm. Așadar, încă o dată, 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 IMCO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, doamna Cohmerin. Pe procedură. Îmi cer scuze. Trebuie să revin încă o dată la amendamentul 119. 88 fusese adoptat, așadar ar fi trebuit să votăm și 119. Da, aveți dreptate. Dar doar partea a doua. Bine că este atent cineva. Așadar, trebuie să revenim încă o dată la amendamentul doamnei Cohmerim, 119, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Văd că nu există divergențe, așa că se adoptă. 14, IMCO. Pentru? Împotrivă? Încă o dată, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul este deschis, votăm 8, votul e deschis, votul e închis acum și se respinge, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, A, jurii pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 14 pentru,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 Vot electronic 21, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, jurice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge de asemenea, compromisul 15 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. De jurii pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. E la limită, deci verificăm electronic. 33. Votul este deschis.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Întregul text îl votăm electronic. Deci votul final electronic. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă în unanimitate. Acum mai trebuie să facem câteva votări suplimentare și anume amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri la 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votul final. Din nou vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Din nou unanimitate. Felicitări. Și, ac și acum și votarea rezoluției așa cum a fost uh, modificată. Din nou vot electronic. Votul este închis acum și și aceast, <clears throat> acest vot este unanim. Astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Putem continua. Gândiți-vă că la ora 3 avem din nou vot. Să fiți prezenți la timp. V-aș ruga. Trecem acum la punctul 5. Aveți, uh, sper, ordinea de zi. Este vorba de finalizarea pieței interne pentru v-aș ruga cei dintre dumneavoastră care vor să părăsească sala să facă în liniște și să discute afară. Dieser Bericht Așadar, realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic. Aici avem un aviz din partea domnului Tsukalas, căruia îi dau cuvântul și încă o dată rugămintea mea adresată tuturor celorlalți de a face liniște. Vă rog, aveți cuvântul. Wow. E-commerce is a key. Comerțul electronic este un loc foarte important pentru comerț în secolul 21. Dezvoltarea comerțului este condiție sine qua non pentru perfecționarea pieței unice digitale în Europeană. Mai mult, comerțul electronic poate duce la finalizarea pieței interne prin oferirea de posibilități puse la dispoziția a 500 de, mil, 500 uh, de milioane de consumatori de a uh, face comerț cu obiecte și cu servicii. Vânzările cu amănuntul din Uniunea Europeană se fac pe internetul în proporție de 5% și valoarea totală este estimată la 140 de miliarde de euro. Comerțul crește, este în creștere constantă la nivel național, comerțul transfrontalier, din păcate, nu ține pasul. Între 2006 și 2008, consumatorii europeni care declară că au cumpărat cel puțin un obiect pe internet a crescut de la 27 la 33%, iar comerțul transfrontalier electronic a rămas stabil, este de 6 până la 7%. 51% din uh, comercianții cu amănuntul din internet vând pe internet, însă în același timp doar 21% dintre firme au uh, tranzacții transfrontaliere, însă o, în 2006 ei erau doar de 9%. În această perioadă de restriște economică, consumatorii europeni uh, petrec mai mult timp uh, făcând comparații online în speranța de a găsi produse mai ieftine. Tot mai mult uh, comercianți uh, încearcă să folosească internetul pentru a face economii financiare comerțul in, uh, electronic poate să permită pieței interne să se dezvolte. Însă există totuși uh, bariere care fragmentează acest uh, mediu online în funcție de frontierele de granițele naționale. Din păcate, Comerțul electronic din Europa suferă de pe urma faptului că e vorba de o piață virtuală pentru comercianții europeni care uh, vând, comercializează proiecte, mai ales uh, fabricate în China, uh, uh, care vând, de exemplu, computere fabricate în China sau uh, software dezvoltat în Statele Unite prin intermediul unor tranzacții Uh, care sunt certificate în Statele Unite, folosind uh, sisteme de plată și credite care sunt gestionate de către companii americane și de companii logistice care încă o dată uh, sunt, au sediul în Statele Unite, în marea lor majoritate. Singura uh, singurul aspect european în acest lanț de uh, comerț este partea de reglementare și, din păcate, e cea care pune cele mai multe obstacole în calea comerțului transfrontalier electronic în Europeană. Eu nu vreau să uh, iau apărarea protecționismului, din contră, însă cred că trebuie să găsim moduri pentru ca cadrul european pentru comerțul transfrontalier electronic să fie mai eficient pentru a permite ca sute de mii de IMM-uri să își optimizeze potențialul, pentru ca ele să poată cu adevărat să aibă activități de comercializare pe internet și să creeze o piață cu valoare adăugată pentru, uh, pentru consumatorii europeni. 350.000 de comercianți europeni fac afaceri pe internet. Însă, pentru ca ei să obțină profit, trebuie să beneficieze de siguranță pe internet pentru a face cu adevărat tranzacții eficiente pe internet. Trebuie să abordăm lacunele din cadrul existent cu privire la comerțul electronic transfrontalier. Aceasta ar trebui să fie scopul nostru, să avem un mediu standardizat, sigur, uh, în care toate afacerile europene și toți consumatorii europeni să poată uh, să desfășoare tranzacții uh, eficiente. Comisia a studiat foarte mult această formă de comerț. Doamna comisar Cuneva a fost foarte activă în acest domeniu, iar Comisia a publicat studii și comunicări foarte cuprinzătoare care descriu foarte bine problemele cu care se confruntă comerțul electronic și care, produs, uh, și care au propus și soluții. Grupurile de consumatori, de protecție a consumatorului și uh, firmele sunt de acord cu toate aceste lacune identificate și cu uh, măsurile propuse. Și de deci Uniunea Europeană are toate instrumentele pentru a uh, finaliza uh, piața internă pentru comerțul electronic, directiva privind comerțul electronic, directiva privind drepturile consumatorilor, uh, și directiva privind uh, practicile comerciale um, abuzive. E momentul să trecem mai departe, să eliminăm toate obstacolele uh, care stau în, calea comerțului electronic, încurajând uh, consumatorii să achiziționeze produse și servicii pe internet, pentru că doar astfel putem ajunge la o adevărată piață digitală în Europa. Pentru că Um, ritmul în care se dezvoltă această piață este mult înaintea piețe, um, uh, ritmului în care avansează birocrația. Deci, Comisia ITRE ar trebui să ajungă la o poziție foarte clară pentru a sprijini acest uh, tip de comerț. Sper să, ca contribuțiile dumneavoastră să-mi um, mă ajute pentru a ajunge la un uh, document echilibrat și de calitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Aș dori să vă mulțumesc. În primul rând, domnul Enciu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră din partea grupului SD, uh, salut și eu acest uh, raport. Uh, apreciez efortul depus de domnul Sucalas în elaborarea acestui raport de aviz, precum și ceea ce au lucrat ce s-a lucrat la raportul de fond din cazul Comisiei IMCO. Ehm, așa cum ă, este identificată de Comisie în comunicarea sa, una din marile probleme care apare la nivelul comerțului transfrontalier o reprezintă lipsa armonizării prevederilor naționale și a statelor membre în materie de protecția a consumatorului, ă, regulă cu privire la aplicarea TVA-ului, a taxelor de reciclare și altor costuri costuri. Această problemă uh, determină un comportament restrictiv al unor comerciați care refuză să efectueze tax, tranzacții în anumite state membre, uh, fapt ce blochează funcționarea pieței interne. Soluții concrete în vederea rezolvării acestei probleme vor fi aduse probabil uh, în propunerea anunțată de Comisie prin elaborarea unei directive pentru drepturile consumatorului. Apreciez în același timp accentul pus de domnul Tsukalas, cât și raportul din partea INCO asupra respectării și aplicării uniforme a articolului 20 aliniatul 2 din uh, Directiva Serviciilor, care face apel la statele membre să stopeze tratamentul discriminator al unor comercianți care refuză să comercializeze sau tratează diferit anumiți consumatori în funcție de naționalitate sau locuri de rezidență în Uniunea Europeană. În ceea ce privește promovarea unor scheme de tipul One Stop, care vin în ajutorul comercianților, prin deschiderea unor ghișee unde acestea se pot înscrie în, în uh, statul membru de rezidență în vederea simplificării procesului de înregistrare și declarare a TVA-ului ă, în celelalte state membre, sunt de părere că este necesară o abordare mai largă a acestui subiect. Comisia trebuie să desemneze o autoritate națională care va avea ca sarcină înregistrarea acestor firme și persoanelor ce doresc să efectueze activități de comerț online, online transfrontalier, și în același timp să găsească soluția cea mai bună de interconectare a acestor autorități naționale la nivelul Uniunii Europene. Această entitate poate avea în același timp și atribuțiuni de armonizare a comercianților și prestatorilor de servicii eh, pentru efectuarea de comerț electronic transfrontalier, facilitând astfel crearea unui cadru legal uniform la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește înregistrarea comercianților. În același timp, se pot uh, implementa și monitoriza de către Comisie anumite standarde comune necesare obținerii autorizației de prestare a e-comerțului transfrontalier, precum obligativitatea comercianților de a pune la dispoziția clienților și a unităților publice mijloace care să permită accesul facil, direct și permanent și gratuit la informații uh, de tipul numele, denumirea furnizorului, numărul de înmatriculare, sau uh, alte mijloace de identificare ale comerciantului, tarifele aferente serviciilor, cheltuielile de livrare, precum și valoarea acestora, etc. În cel puțin una din limbile de largă răspândire, precum franceză, engleză sau germană, în plus față de limba națională. În urma îndeplinirii unor astfel de standarde, comercianții vor putea obține autorizația de efectuare de comerț electronic transfrontalier, cât și dreptul de a afișa pe site-urile lor etichete de calitate și certificare a Uniunii Europene, care să ajute la promovarea lor pe piața internă, precum și creșterea încrederii consumatorilor în serviciile și produsele pe care acești comercianți le oferă. Pentru ă, a ne adresa probleme referitoare la obligațiile de plată a TVA-ului a comercianților transfrontalieri, Comisia ar trebui să aibă în vedere pe viitor armonizarea nivelului taxei pe valoarea adăugată la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește comerțul electronic numai. În ceea ce privește aspecte legate de încrederea consumatorilor în utilizarea de instrumente de plată online, precum cărțile de credit sau debit, sunt de părere că trebuie să ne axăm pe promovarea unor standarde ferme de securitate Comisia trebuie să încurajeze dezvoltarea la scară largă a unor standarde de securitate pentru tranzițiile cu cărți de credit și debit, care să fie unanim acceptate și implementate de către instituțiile bancare din statele membre pentru a spori atât siguranța efectuării unei tranzacții cu cardul, cât și pentru a alătura unele probleme care apar la ora actuală în procedura de validare a plății cu cardul, prin care acestea nu sunt acceptate de către ă, procesatorul tranzacției și implicit de către comerciant. Aceste standarde sunt necesare în același timp pentru a crea un cadru comun în care se țină cont de protecția datelor cu caracter personal până, prin interzicerea acțiunilor discriminatorii practicate de procesatorii de carduri și anumiți comercianți prin solicitarea de date suplimentare, precum copii scanate ale cărții de credit, ale actului de identitate, în vederea efectuării unei tranzacții transfrontaliere. În același timp, aș dori să atrag atenția Comisiei asupra dependenței de instrumentele de tranzacționare cu carduri externe Uniunii Europene, precum cele oferite de Visa și Mastercard. Comisioanele de tranziție pe, acest, pe care acestea le percep la efectuarea neplăți între doi actori economici europeni reprezintă în fapt o taxă pe care cetățenii europeni o plătesc unei companii non-europene în lipsa unui instrument similar autohton. Măsurile luate de către Comisie pentru stabilirea unui plafon maxim de 0,2% pentru comisionul perceput de Visa pentru tranzacțiile transfrontaliere consider că nu mai sunt suficiente în vederea dezvoltării unei economii sustenabile. Visa este unul dintre grupurile bancare ce în această perioadă de criză aduce profituri record, în timp ce consumatorii și comercianții europeni se luptă să supraviețuiască. În aceste condiții, consider că este absolut necesar ca Uniunea Europeană să beneficieze de un sistem de efectuare și procesare a tranzacțiilor cu cadrul bancar. Comisia trebuie să propună, împreună cu Banca Centrală Europeană, într-un timp cât mai scurt, o alternativă europeană de tipul Visa, Mastercard, altfel încât Europa să devină competitivă pe plan mondial <clears throat> în domeniul instrumentelor financiare și în același timp să creeze un instrument de plată online specific Europei. Sunt de acord cu dezvoltarea unor standarde de operare și design specifice site-urilor de comerț electronic, dar trebuie în același timp să avem în vedere libertatea de exprimare a comercianților în ceea ce privește promovarea produselor proprii prin intermediul reclamei. Promovarea prin reclamă duce la creșterea competitivității între comercianți și implicit la îmbunătățirea ofertei. În contextul crizei financiare și a creșterii numărului de somieri în rândul populației, consider că dezvoltarea pieței Uniunii unice europene în materie de e-commerce este o oportunitate unică de relansare economică și socială pe care Uniunea Europeană trebuie să o trateze cu maxim de răspundere. În această idee, intenionez să cer Comisiei să elaboreze un plan de încurajare a dezvoltării de afaceri online, în special pentru persoanele, persoanele recent disponibilizate, prin crearea de instrumente financiare și facilități care să ină cont de situația delicată în care aceste persoane se află și vin în întâmpinarea lor prin uh, subvenționarea echipamentelor hardware și software, prin acordarea de consultanță gratuită în materie de e-business și prin înlesnirea accesului la internet. Aceasta este opinia mea și consider că este un pas foarte important pentru, pe care Comisia îl poate face atât în completarea măsurilor de relansare economică, cât și în promovarea dezvoltării comerțului electronic. Aștept opiniile și părerile dumneavoastră și precum și remarcile reprezentantului Comisiei cu privire la cele prezentate. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Kochmerin. Mulțumesc, domnule președinte, s-au spus acum foarte multe, de aceea vă, mă, voi încerca să mă limitez doar la câteva puncte. Cred, pe de o parte, că a sosit timpul să tratăm din nou această temă a comerțului electronic. Directiva existentă este destul de veche. Ar fi trebuit să se întâmple deja ceva anul trecut. Comisia ar fi trebuit să facă un raport actualizat. Nu a făcut-o, de aceea este bine să încercăm să o motivăm acum și să uh, solicităm o modificare a regulilor, pentru că s-au schimbat foarte multe pentru că în Germania, de exemplu, în perioada 2001-2009, numărul persoanelor care cumpără online a crescut de la 12,9 milioane la peste 32 de milioane. Așadar, putem spune, dacă includem și anul 2010, că, că numărul acestor uh, clienți s-a triplat. De aceea trebuie să revizuim anumite reguli care până acum făceau ca cei care cumpără produse online să fie oarecum defavorizați uh, față de cei care cumpără direct din magazine. De aceea, cred că ceea ce trebuie să facem noi este să creăm o echivalență între comerțul electronic și comerțul tradițional prin magazine și să faptul deci acea prevedere prin care doar acei comercianți care dispun și de un magazin pot uh, avea și comerț online este depășită uh, de aceea, important este să ne îngrijim ca clienții să aibă un mai bun acces la comerțul electronic, iar comercianții să aibă aceleași drepturi și aceleași obligații cu comercianții offline. De aceea, cred că trebuie să solicităm Comisiei să ne prezinte cât se poate de rapid o nouă, un nou proiect de reglementare revizuit. Mulțumesc! Dau acum cuvântul din partea Comisiei domnului Mayer. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor fictivi pentru abordarea și comentariile lor foarte constructive. Din punctul nostru de vedere, este o problemă foarte complexă. Este vorba de probleme în domeniul protecției consumatorilor, a sistemelor de plăți, TVA-ului, a reciclării acestor bunuri la sfârșitul ciclului de viață. Dar, în final, când am studiat uh, situația mai în detaliu, am constatat că în 55% din cazuri consumatorii ar putea economisi peste 10% dacă ar achiziționa bunurile transfrontalier, ținând cont aici și de prețul transportului. Însă în încercarea atunci când încearcă să facă acest lucru, mulți comercianți refuză. De aceea, comerțul transfrontalier electronic nu funcționează, cu consecințe reale asupra competiției în fiecare stat membru, dar în special în statele membre mici. Pentru că dacă nu poți cumpăra ceva online transfrontalier, probabil că nu poți să cumpere acel produs deloc în acel stat. De de aceea, dacă ne propunem într-adevăr uh, să facem această piață internă să fie inclusivă, atunci uh, comerțul electronic transfrontalier trebuie să fie pus pe picioare așa cum trebuie. Considerăm de asemenea că este o oportunitate importantă pentru IMM-uri s-ar putea să existe IMM-uri care să fabrice produse care să nu aibă o cerere foarte mare la nivel național, dar care s-ar bucura de o desfacere mai mare uh, internațional. De aceea este important ca comerțul electronic transfrontalier uh, să fie simplu și un instrument în care consumatorii să aibă încredere. Văd din comentariile din proiectul de raport, cred că putem uh, doar să ne exprimăm aprecierea și mulțumirile pentru uh, observațiile înaintate. Mulțumesc, uh, domnul Enin. Uh, a dorit să mai ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Nu vreau să vă rețin prea mult atenția, însă cred că luăm problema pe invers. Ar trebui să ne întrebăm de ce comerțul transfrontalier nu face progrese în, uh, uh, în condițiile în care comerțul pe internet în statele membre pro, progresează. Pur și simplu pentru că în uh, zilnic fiecare consumator are probleme cu aceste tranzacții transfrontaliere. Uh, ca într-o cafenea din Belgia se spune creditul a murit uh, din cauza celor care l-au omorât. Uh, la fel și comerțul electronic transfrontalier va muri de pe urma celor care nu-i respectă pe consumatori. Bun, permiteți-mi atunci să vă mulțumesc pentru intervenție. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Termenul de depunere a amendamentelor este joi, 6 mai, ora 12. Așa s-au agre- au agreat colegii. Văd că nu este obiecție, așadar putem proceda așa. Am finalizat așadar uh, acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 6, guvernarea internetului, etapele următoare. Domnul Zoza Wagner este raportorul nostru. Aici avem o mică problemă tehnică și anume videoconferința cu experții. Aici ne-am confruntat cu uh, probleme în ceea ce privește traducerea. În fine, nu este realizabilă astăzi. Totuși propun uh, să vă acordăm uh, cuvântul astăzi, să vă prezentați uh, proiectul și să avem și o scurtă dezbatere cu colegii, iar apoi va trebui să discutăm ce facem cu uh, contribuția experților. Așadar, domnule Sosa Wagner, aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Para mí es una satisfacción. Mulțumesc, domnule președinte. Este o bucurie pentru mine să le urez bun venit experților pe care i-am invitat alături de noi, experți privind uh, guvernanța internetului, fiindcă acesta este subiectul raportului meu. Toți parlamentarii ar trebui să aibă în fața ochilor proiectul de raport L-am trimis acum câteva zile și îl avem în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Astfel încât, din câte am înțeles eu, dacă nu cumva domnul președinte hotărăște altceva, ar fi bine să ne vorbească experții în ordinea pe care o hotărâți dumneavoastră, domnule președinte. Înțeleg că avem o problemă cu videoconferința. Dar uh, dacă nu putem face videoconferința, nu vom putea avea un singur expert, dar ceilalți sunt prezenți. Și, domnule președinte, aștept uh, ordinea de la dumneavoastră. Așadar, cred că putem acum să-i rugăm pe acei experți care au putut fi prezenți să uh, ne prezinte contribuțiile lor. Așadar, domnul Frederic Donk are cuvântul. Vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, mă, duc, mă bucur foarte mult să mă aflu aici discutând acest raport foarte important privind guvernanța internetului, care joacă un rol crucial în uh, societatea cibernetică. Și cred că putem să vă aducem uh, roadele experienței noastre, fiindcă am fost foarte implicați în toate forurile la nivel regional, uh, local și național. Vreau să vă descriu modelul cibernetic și ce înseamnă pentru noi ecosistemul internetului din, din care face parte ICANN fiindcă suntem convinși că aceste noțiuni merg mână în mână cu, prin, cu principiul cheie care ar trebui să sprijine guvernanța internetului. Nucleul internetului reprezintă arhitectura sa descentralizată, care maximizează uh, capacitatea utilizatorilor de a alege și chiar de a crea hardware-ul și software-ul de care are nevoie pentru a-și desfășura activitatea. Acest lucru îi permite internetului să fie o platformă de inovare și creativitate. La fel de important uh, sunt uh, structurile mecanismului de uh, guvernare a internetului care oglindesc arhitectură bazată pe transparență, incluziune și um, împart răspunderea în toate nivelurile de dezvoltare ale internetului. Acesta este inter- modelul internetului de dezvoltare care este răspunzător pentru, int- pentru accesarea internetului, dar are o importanță și în ceea ce privește schimbările instituționale și guvernanța. Un exemplu de schimbare instituțională se manifestă în ceea ce privește forurile internaționale um, GEA, um, avem uh, diverse foruri. Forul de guvernare a internetului um, este un uh, mediu propice de discuții în acest domeniu. FGI-ul sau uh, Eurodig reprezintă foruri unice unde se, pot, se poate face schimb de idei, unde acestea pot fi testate de către părțile implicate. Uh, și unde se pot desfășura negocieri. Valoarea acestui model a fost recunoscută și de OCDE, care cere o abordare mai descentralizată în ceea ce privește formularea de politici pentru economie pe internet și uh, cere ca normă participarea părților implicate. Avem foarte multe exemple de guvernanță electronică și uh, aplicații care duc la deschiderea guvernării, dar ce ne mm, interesează foarte mult este un uh, model de internet care să transforme guvernanța și instituțiile. Ce înseamnă acest lucru în practic, modelul internetului? În primul rând, internetul este o, o rețea foarte amplă. În al doilea rând, funcționează fiindcă foarte multe organizații cooperează în ciuda contextelor diferite. Este vorba de cercetători, um, mediul de afaceri, mediul universitar, oficial, oficialități guvernamentale și așa mai departe, ceea ce asigură succesul internetului. În al treilea rând, dezvoltarea internetului se bazează pe standarde deschise care sunt dezvoltate deschis și distribuite liber și uh, la nivel amplu. În al treilea rând, acest model se bazează pe principii cheie, cum ar fi principiul end-to-end, -end, care se bazează pe dezvoltarea și răspândirea unor aplicații de succes. Modelul internet este un sistem de succes care se adaptează foarte bine și a cărui valoare este mai mare decât valoarea fiecarei dintre părțile sale v-ați găsi foarte multe exemple ale acestui model de succes în ecosistemul intern, internet uh, și în toate organizațiile în care se manifestă acesta. Ceea ce ne aduce la al doilea punct. Ce înseamnă ecosistemul internetului? E bine, acest concept uh, se referă la organizații și comunități care împreună orientează dezvoltarea tehnologiilor și infrastructurii care cuprinde internetul uh, global. Aceste organizații au valori comune în ceea ce privește dezvoltarea deschisă a internetului. Astfel încât uh, organizațiile, aceste organizații includ organisme de dezvoltare a standardelor tehnice, cum ar fi IETF, Internet Engineering Task, uh, Task Force, Organizații care gestionate resurse în ceea ce privește uh, capacitățile de adrese, cum ar fi ICAN și um, alte registre privind numele de um, domenii. În al treilea rând, companii care oferă servicii de infrastructură, cum ar fi uh, furnizorii de nume de domenii, operatorii de rețele și așa mai departe. 4 indivizi și organizații care folosesc internetul ca mijloc de comunicare și de furnizare de serviciu, inclusiv dezvoltarea de softuri și servicii inovatoare. Și în cinci, organizații care oferă uh, educare și construirea de capacități pentru uh, folosirea internetului, cum ar fi agenții guvernamentale și nu numai. Iar aici aș dori să vă vorbesc despre o chestiune centrală în comunicarea Comisiei și în raportul domnului Wagner, care uh, mă duce apoi la al treilea punct, și anume ICAN. După cum vedeți din descrierea ecosistemului internet pe care v-am dat-o, ICAN este un element foarte important uh, în acest domeniu, dar uh, haideți să ne amintim ce este ICAN are o funcție tehnică foarte importantă, dar încă oarecum restrânsă. Chiar dacă este un actor foarte important, nu este uh, uh singurul organism de guvernare internet și nici măcar uh, cel mai mare. ICAN uh, are un rol de frunte în ceea ce privește dom- uh, domeniile pe internet, care reprezintă o resursă publică. Uh, deci, ICAN uh, trebuie să slujească intereselor publice, în primul rând. Acesta trebuie să fie obiectivul principal. Ceea ce înseamnă că ICAN uh, trebuie să asigure un nivel de bună guvernanță. Și, în egală măsură, înseamnă că um, foarte multe principii trebuie să fie puse în aplicare. În primul rând, transparența. Este vorba despre furnizarea continuă a informațiilor folositoare privind operațiile organizației și subiecte de mare importanță, cum, cum ar fi și publicarea privind uh, deciziile luate și raționamentul din spatele acestora. În al doilea rând, trebuie să se asigure participarea tuturor părților implicate. În al treilea rând, trebuie să existe uh, principii, un, uh, un proces decizionar funcțional. Uh, și um, dialoguri, fiindcă acest model înseamnă că toate părțile implicate trebuie să fie implicate în dialog, trebuie să lucreze împreună, în același timp privind aceleași chestiuni și având un scop comun. Și nu să se ocupe fiecare separat de chestiunile care le interesează. Răspunderea este un alt element foarte important, fiindcă ICAN trebuie să își îmbunătățească să-și îmbunătățească acțiunile în acest sens. Evaluarea și mecanismele de feedback sunt la fel de importante și, în ultimul de rând, uh, reclamațiile și soluționarea acestora. Toate aceste principii joacă un rol hotărător și ne bucură foarte mult faptul că au fost uh, preluate de uh, guvernul american și ICAN în ceea ce privește afirmarea angajamentelor. Trebuie să fie foarte clar că atingerea acestor scopuri trebuie uh, Eh, va fi eh, un proces în desfășurare care va fi posibil doar prin implicarea tuturor actorilor. Membrii societății internet contribuie la desfășurarea activității ICAN prin consilii de administrare și alte foruri, astfel încât încurajăm toate părțile implicate, inclusiv guvernele, să facă același lucru, să se implice. În concluzie, vă reamintesc trei elemente importante ale prezentării mele. În primul rând, într-un ecosistem al internetului, ICANN reprezintă un actor important, dar nu este singurul și nu este cel mai important organism de guvernare. În al doilea rând, suntem convinși că orice chestiune care are legătură cu guvernanța pe internet ar trebui să fie soluționată într-un mod consecvent cu modelul internetului, și anume, în conformitate cu principiile transparenței, incluziunii, cooperării și unei abordări bazate pe mai mulți actori implicați. În al treilea rând, Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul European promovează de mult un uh, model de guvernanță deschis. Parlamentul European joacă un rol de frunte în dezbaterea internațională privind nevoia unui internet uh, deschis și bazat pe utilizatori. Mă bucur foarte mult că raportul de față pune și el accent pe aceste lucruri, care sunt uh, de o importanță crucială. În ziua de astăzi, internetul mondial se confruntă cu foarte multe provocări și în Europa. Aceste provocări uh, cer soluții solide de la toți actorii implicați în ceea ce privește un internet bazat pe deschidere, transparență. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Dați-mi voie acum să-i acord cuvântul domnului Kalklint. Domnule ambasador, mă bucur că ați putut fi prezent pentru a ne împărtăși din uh, experiența dumneavoastră. Aveți cuvântul, așadar. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a mulțumi Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră pentru invitația făcută. Voi vorbi în nume personal și ceea ce voi spune aici nu este opinia oficială a guvernului leton. Pe de altă parte, însă, cred în fermitat, cu fermitate în ceea ce spun și mi-asum uh, răspundere în acest sens. Mă voi referi la trei chestiuni. Răspunderea ICAN și transparență ca primă temă. Pentru a evidenția progresele în acest domeniu, vreau să vă spun că ICAN a fost uh, creată în 98 ca o organizație din sectorul privat cu în care sunt implicați mai mulți factori de interese, unde și guvernul este un actor implicat cu statut consultativ. Uh, voi reveni însă la aceste amănunte atunci când voi vorbi despre Consiliul de Administrație ICAN. Așadar, ICAN a fost creată ca o organizație spre care Guvernul Statelor Unite a externalizat gestiunea uh, identificatorilor pe internet. Guvernul Statelor Unite a procedat la o procedare, la o supraveghere strictă a activităților ICAN printr-un memorandum de înțelegere care uh, solicita o prezentare de rapoarte anuale din partea ICAN. Până în 2006, când a fost um, semnat un, un acord între Agenția de Telecomunicații și ICAN, aceasta a constituit uh, un pas înainte în sensul că uh, în, uh, în anterior existase doar o singură revizuire a activității ICAN. Odată ce acest, acest acord um, a fost însă semnat pentru o perioadă nedeterminată, din păcate, uh, acesta nu mai conține uh, prevederi în ceea ce privește supervizarea din partea guvernului american, ci o capacitate sau posibilitate din partea factorilor interesați să solicite astfel de rapoarte și să efectueze control în ceea ce privește securitatea internetului, transparența și concurența și opțiunile consumatorilor. Ca organizație, ICANN a adoptat un cadru de principii în ceea ce privește responsabilitate și transparență în februarie 2008 de către Consiliul de Administrație, unde s-au determinat trei feluri de responsabilitate ICAN, răspunderea față de sfera publică, pentru că deplinește o activitate de încredere pentru public și responsabilitatea de a participa în cadrul comunității CAN și, bineînțeles, responsabilitatea um, financiară. Acest uh, cadru de principii se implementează în momentul de față și există discuții foarte aprinse între diferiți factori um, interesați și comunitatea ICAN în ceea ce privește desfășurarea activității. Și o echipă de revizuire a fost uh, creată care urmează să întrunească mâine pentru a demara o, rev- o revizuire, o analiză a, a um, modului în care ICANN își îndeplinește aceste obligații de transparență și responsabilitate. Consiliul de Administrație ICANN include circa 100 de membri și a, uh, foarte mulți observatori din a, uh, state majore, cum ar fi Statele Unite, toate statele din comunitatea europeană, dar și Rusia, Canada, China, Brazilia, Egipt, Africa de Sud, Kenya și multe altele. Rolul acestei uh, comisii consultative guvernamentale este de a oferi recomandări guvernelor pentru chestiunile care se discută în ICANN. Conform statutului, această comisie consultativă are un statut special și anume dacă această comisie consultativă vine cu recomandări pentru Consiliul de Administrație ICAN ICANN, iar acestea sunt respinse, acest Consiliu de Administrație trebuie să-și motiveze decizia. Comisia așadar a adoptat uh, o serie de recomandări uh, formale sub formă de principii și anume ghidul și principiile pentru delegare uh, în ceea ce privește administrarea numelor de domenii, nouă, noi domenii naționale din 2007, GAC, a participat la elaborarea de procese decizionale politice În cadrul ICAN, deciziile se iau de, cu consultarea a, a membrilor, deci de jos în sus și la finalul unui proces decizional, acest comitet consultativ vine cu recomandări. Cel mai bun uh, exemplu în acest caz este implicarea GAC în uh, dezvoltarea procedurii Fast Track pentru nume domenii naționale care a permis uh, o, un nou pas înainte în următoarele zile. Însă, și aici problema sunt uh, resursele insuficiente alocate de guvernele naționale și sprijinul uh, asistența administrativă insuficientă GAC și analizează propriile proceduri și în momentul de față colaborăm cu Consiliul de Administrație ICAN pentru a defini rolul GAC în cadrul ICAN, un rol sporit. Și acest lucru se face într-un uh, grup de lucru comun, activitatea care urmează să se finalizeze în iunie, iar apoi uh, să fie prezentată comunității ICAN într-o reuniune aici la Bruxelles la finele lunii iunie. În final, domnule președinte, aș dori să mă refer pe scurt la chestiunea viitorului contractului AIANA. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu știu, acest IANA înseamnă Internet Assigned Numbers Authority. Așadar, gestionează o bază de date uh, de internet care în momentul de față este efectuează într-un acord tripartit. Există așadar două contracte, unul între NTIA și ICAN și încă unul cu o companie numită VeriSign. Unul din contracte specifică parametrii de funcționare ICAN în ceea ce privește funcționarea IANA, care este critică pentru ICAN. Funcționarea excelentă a acestei platforme până la urmă este obiectivul principal al ICAN. Pe pagina de web există informații disponibile cu privire la solicitările IANA și stadiul acestora. Iar recent Uh, funcționarea acestei uh, platforme a fost mutată în afara Californiei, iar ICANN lucrează la funcțiile electronice IANA, care ar permite anumite îmbunătățiri care ar necesita o mai mică intervenție umană în procesul decizional. Așadar, ICAN este doar un contractant iar contractele viitoare IANA nu trebuie discutate cu ICAN, ci, în primul rând, cu Guvernul Statelor Unite ca deținător al acestei funcții. În raportul dumneavoastră, domnule președinte, la punctul 25 se spune că se susține opinia Comisiei potrivit căreia aranjamentele IANA ar trebui să includă mecanisme de responsabilizare multilaterală și afirmă că în viitor niciun guvern nu ar trebui să exercite o influență dominantă asupra IANA. Aici aș dori să spun că este o chestiune foarte complexă. Și dacă vrem să înlocuim acest sistem de contracte IANA actual, trebuie să spunem foarte clar, să definim ce înseamnă o răspundere multilaterală, pentru că nu dorim așa ceva fără să știm ce înseamnă. În Europa, statele membre au încercat în repetate rânduri să cadă de acord asupra unei viziuni comune în ceea ce privește viitorul contractelor IANA. De aceea trebuie mai întâi să agrem între noi această uh, viziune pentru a propune apoi guvernului american. Însă, și aici uh, mă opresc pe urmă, domnule uh, președinte, funcția IANA ar trebui în orice caz să fie efectuată de un organism în care să existe reprezentare internațională. ICAN este o entitate cu prezență internațională și uh, care uh, cu influență mare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele, domnul Paulger are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să fac această prezentare. Eu sunt director la DG pentru Societatea Informațională și DG-ul meu se numește Audiovizual, Media și Internet. Deci, în această funcție am fost uh, invitat să particip la ședința comisiei dumneavoastră pentru a vorbi pe două subiecte în special – cu privire la organizarea noastră internă, felul în care am funcționat până acum și, de asemenea, felul cum am putea îmbunătăți această funcționare. Aș dori, în primul rând, domnule președinte, să spun din capul locului că nu o să uh, fac uh, o prezentare istorică. Uh, ICAN a fost creat în 1998, când internetul arăta cu totul altfel de cum arată acum. Uh, Internetul a devenit astăzi o resursă uh, majoră la nivel mondial. Societățile noastre nu ar mai putea funcționa fără internet astăzi și de aceea raportorul nostru, domnul Wagner, care este și raportorul dumneavoastră, a găsit uh, o formulare potrivită spunând că internetul este un bun, bun global public. E formularea folosită în raport. Deci cum am funcționat noi în Uniunea Europeană? Uh, pe măsură ce internetul a evoluat, la fel ca și rolul ICAN. Aș dori să mă refer doar la situația din anul trecut. În dezbaterile cu statele membre, cu părțile implicate, cu uh, deputați de la Parlamentul European, ne-am dat seama că expirarea acordului comun de proiect, acordul încheiat de către Departamentul American și de către ICAN, la care s-a referit uh, uh, antevorbitorul meu, ne-am dat seama că expirarea acestui acord în 30 septembrie anul trecut era o mare ocazie, o ocazie pentru a revizui poziția noastră. Și de aceea Comisia a transmis uh, Uh, Consiliului și Parlamentului comunicarea, uh, guvernarea internetului, pașii următoare etapele următoare. E o comunicare care va fost trimisă. Și aș dori din această comunicare a Comisiei să extrag două cuvinte care oglindesc uh, felul în care consultarea publică a fost făcută cu factorii implicați, cu deputații, cu statele membre. Există două cuvinte cheie. În primul rând, internaționalizarea internetul a devenit în mod exponențial un uh, bun public uh, internațional și un al doilea mesaj e interesul public. Uh, deci ICANul ar trebui să fie tot mai mult în slujba uh, publicului. Deci iată, iată care sunt cele două mesaje care se află în miezul comunicării Comisiei. S-a spus foarte mult despre ICAN. Noi ne bazăm pe ICAN pentru că ICANul, deci ne, ne axăm pe ICAN, spune oratorul, pentru că uh, ICANul derulează DNS-ul, care este infrastructura Uh, pe care se bazează structura internetului, dar ICANN a devenit mai mult decât un operator tehnic al DNS-ului. Este și gazda pentru mecanismele de găzduire pe internet, de asemenea uh, pentru organizațiile de sprijinire și pentru GAC la care s-au referit uh, antevorbitorii mei. Deci e un adevărat for pentru guvernarea internetului, dar și un un uh, manager al infrastructurii tehnice pe care se bazează internetul. Și de aceea credeam că problema guvernării internetului trebuia pusă pe tapet anul trecut, având în vedere expirarea acestui acord de proiect comun și am publicat această comunicare pe care v-am transmis-o dumneavoastră și Consiliului. Președinția suedeză a citit această comunicare și și-a dat seama că uh, timpul, termenii erau foarte strânși pentru că acest acord urma să expire în 30 septembrie. Și de aceea președinția suedeză a urgentat uh, procesul și a produs linii directoare. Nu cu un mandat oficial de negociere, pentru că ICAN este un organism privat. Deci, uh, în, în contextul juridic în care ne aflăm, este vorba de o creație cam ciudată. Uh, și dacă uh, încercăm să obținem mandate pentru negocierile internaționale, avem uh, un standard, dar uh, e vorba de state internaționale sau uh, organisme uh, publice. ICANul este un organism privat uh, sub jurisdicție californiană. Sigur, e vorba de o asociație non-profit, dar totuși. Deci, Consiliul a publicat liniile directoare și ele sunt baza pentru negocierile Uh, pe care uh, Troica le-a avut uh, anul trecut, la sfârșitul lunii august, la Washington. Ca de obicei, Troica este formată din președinția în exercițiu, președinția suedeză de atunci, președinția care urmează, președinția spaniolă, președinția actuală și Comisia, care este, a fost reprezentată de fostul nostru director general, domnul Fabio Colasanti. Și am avut un mesaj foarte clar care a provenit din liniile directoare de la Consiliu, care s-au bazat din comunicarea Comisiei. Care este mesajul acesta? Internaționalizarea uh, internetului și uh, servirea interesului public. Și de aceea uh, s-a adoptat o declarație de angajament uh, semnată între guvernul american și ICAN uh, la trei săptămâni mai târziu. Comisia a salutat această inițiativă ca fiind o etapă potențial pozitivă înainte. Pentru că afirmarea angajamentelor se referă în mod explicit la faptul că ICAN ar trebui, și aici citez, să asigure că deciziile sale sunt în slujba interesului public și nu doar în interesul unor părți uh, interesate. ICON se angajează să analizeze efectele pozitive și negative ale uh, deciziilor sale asupra opiniei, opiniei publice. Iată care ar fi manifestul acestei uh, declarații de angajamente, dar e mai mult decât un, uh, o profesiune de credință. Se instituie un sistem de echipe de revizuire, care sunt formate din voluntari din întreaga lume deci nu e vorba doar un pas înspre o recunoaștere a rolului public al ICON, ci reflectă și internaționalizarea ICAN-ului. Această una dintre aceste echipe de revizuire și-a început activitatea, poate e cea mai importantă, cu privire la responsabilitate și transparența ICAN-ului. Colegul meu a menționat și alte echipe, la fel de importante, însă nu o să le trec acum în revistă. Deci am salutat această declarație de angajament. Și sperăm să se întâmple ceva, pentru că ne-am dat seama că e o uh, etapă, un pas înainte uh, destul de important. Însă ne surprinde faptul că nu s-a întâmplat nimic. S-a semnat această declarație în 30 septembrie, în octombrie nu s-a întâmplat nimic, în orice caz nu uh, am primit niciun indiciu că s-ar mișca lucrurile. La fel și în luna noiembrie. Și să nu uităm încă o dată, termenele erau foarte strânse pentru că prima echipă trebuia să-și publice raportul până la sfârșitul acestui an. Deci, uh, am început să ne îngrijorăm în, legătură cu această întârziere și am început să ne transmitem mesajul nostru colectiv în grup. În primul rând, mesajele transmise de către GAC la reuniunea de anul trecut, și speram ca aceste mesaje să uh, fie auzite, mai ales la uh, IGF-ul de la Sharm el-Sheikh. Doi reprezentanți ai guvernului american erau acolo și și deputații europeni erau acolo și ne-au ștat foarte mult să ne transmită mesajul. Deci, la sfârșitul lunii decembrie a început să se facă vârful, vârful icebergului, o propunere, am făcut presiune, am făcut promisiuni și s-a instituit în fine o echipă uh, formată din 13 membri, 4 membri de la uh, guvern, deci uh, serviciile de consultanță, care sunt foarte bine reprezentantă. Există și un echilibru geografic, uh, deci cât de rezonabil cât se poate obține într-un uh, astfel de grup, uh, Statele Unite, Domnul Strickland este reprezentat în acest uh, grup. Apoi unul dintre vicepreședinții GAC din Egipt, o doamnă uh, numită Manal Ismail, un director general de la Ministerul Chinez și Fabio Colasanti. Așa cum spuneam, uh, a ieșit la pensie recent și era uh, director, a fost director general de la Comisia Europeană. Deci, uh, credem că avem un echilibru, alcătuirea acestui, acestei echipe este bună, trebuie să treacă la treabă. A început, de fapt, a, și-a început activitatea. Primele reuniuni, așa cum spunea domnul ambasador, primele reuniuni au loc în această săptămână și de aceea domnul Colasanti nu participă la reuniunea de astăzi. Altfel ar fi participat. Sperăm că procesul va continua cu dreptul cum a început. Uh, au fost organizate două conferințe, va avea loc o uh, negociere în direct în a doua săptămână a lunii iunie, chiar înainte de reuniunea ICAN la Bruxelles și atunci vom putea să evaluăm progresele pe care această echipă le face și dacă va fi în stare să emite recomandări cu privire la uh, responsabilitate și transparență până la finele anului curent. Iată cum uh, am procedat până acum, domnule președinte. Dar e o realizare, pentru că orice amânare înseamnă o pierdere, o irosire importantă de timp și am reușit să-i convingem și pe americani și aș dori să mă refer la un uh, discurs al domnului Larry Strickland, care a fost uh, președintele Departamentului American pentru Telecomunicații, în uh, aprilie, în 29 aprilie, într-un discurs la Washington. Vorbea de lansarea unei politici europene 3.0. Și spune, ICAN rămâne unul dintre modelele cele mai avangardiste în lume de o colaborare între sectorul public și uh, privat. Suntem de acord cu acest lucru. Din punctul nostru de vedere, respectiv american, e adecvat ca guvernul să participe, guvernele să participe la ICAN pentru că doar ele pot să se asigure că deciziile sunt luate în slujba interesului public. E o adevărată schimbare, o schimbare radicală în abordarea uh, tradițională a uh, guvernului american față de ICAN. Deci, iată situația în care ne aflăm astăzi, domnule președinte. Dacă, s-au pus întrebări dacă ar trebui să fie îmbunătățită. Cred că această echipă a fost suficient de eficientă până acum. Ne îndreptăm acum spre reuniunea din iunie de la Bruxelles și uh, reuniunea de la Vilnius din septembrie cu forumul de guvernare a internetului. Am, întotdeauna am avut o cooperare excelentă cu deputații Parlamentului dumneavoastră și cred că și deputații prezenți în sală sunt de acord cu acest lucru. Cred că raportul domnului Sosa Wagner sosește la momentul potrivit, pentru că, iată, înainte acestei reuniuni foarte importante a ICANului. ului trebuie luate decizii foarte importante în legătură cu tragerea la răspundere și cu transparența până la sfârșitul anului. Cum am putea să îmbunătățim situația? Ar trebui să implicăm în mod sistematic Parlamentul European și sigur că Comisia Europeană încearcă să facă acest lucru. Mulțumesc și îmi pare rău dacă am vorbit prea mult. Ähm, Mulțumesc. Uitându-mă la ceas, doresc să vă amintesc că, că agreasem ca fiecare expert uh, să aibă la timp 5-6 minute, pentru că aș dori să mai avem timp de dezbatere cu colegii. Următorul uh, nostru invitat este domnul Brown. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, ladies and gentlemen, for Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Este evident că societatea europeană depinde de internet și sistemul de comunicare aferent din ce în ce mai mult, dar securitatea nu este încă la un nivel necesar. În acest raport se pune accent pe importanța disponibilității, solidității și rezistenței acestei infrastructuri. Comisia și Parlamentul uh, au luat măsuri pentru îmbunătățirea acestei situații, mai ales prin uh, pachetul Telecom și obligativitatea operatorilor, operatorilor de a identifica riscurile și a de a asigura continuitatea serviciilor. Aș vrea să identific câțiva pași pe care trebuie să ia Uniunea Europeană pentru a atinge aceste obiective foarte multe discutate la nivelul instituțiilor. În primul rând, um, statele membre trebuie să respecte un nivel ridicat în ceea ce privește securitatea cibernetică cu uh, echipe de răspuns rapid uh, în caz de urgență. Uh, ENISA ar trebui să um, dezvolte foruri de schimb de informații și să ofere ajutor statelor membre mai puțin dezvoltate în acest domeniu. Uh, Trebuie să se uh, sporească eficiența ENISA prin sporirea resurselor. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ENISA ar trebui să ia hotărâri în ceea ce privește uh, folosirea internetului. Trebuie să se consolideze sectorul prin mai multe reglementări și uh, asta în, în, în, uh, în cadrul unor directive, unei directive în acest sens. În al patrulea rând, este nevoie de o notificare a încălcărilor de securitate din partea operatorilor uh, către ceilalți furnizori de servicii. Trebuie să se consolideze diversificarea sistemului prin standarde deschise și um, politică de achiziții publice. Domnule Brown, o rugăminte. Interpreții au probleme cu interpretarea pentru că citiți foarte repede. Comunicarea Comisiei privind guvernanța internetului spune că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un vârf fruntaș în ceea ce privește sporirea securității și stabilității internetului prin intrarea în dialog cu partenerii internaționali. Comisia ar trebui să pună la punct planuri concrete cu Parlamentul și statele membre în ceea ce privește acest rol de vârf de lance, în ceea ce privește uh, promovarea măsurilor descrise anterior la nivel internațional. Uh, s-ar putea lua următoarele măsuri. Sprijinul ICAN pentru a se asigura stabilitatea și securitatea uh, sistemului domeniilor. Activitatea la nivelul organismelor internaționale, cum ar fi ONU, OCDE și Consiliul Europei pentru a îmbunătăți legislația aplicabilă și coordonarea națională în ceea ce privește securitatea cibernetică, precum și uh, Uh, discuții privind răspunderea cu privire la um, defecte și probleme ale softului. În, în cele din urmă, este foarte important ca Parlamentul European să joace în, con, în continuare rolul uh, de promovare a principiilor europene, cum ar fi uh, libertatea și dreptul la o viață privată. Trebuie să se includă în reglementări încălcarea uh, vieții private și și trebuie să existe căi de atac eficiente în cazul unor probleme. Dar trebuie să, avem, să aveți grijă în ceea ce privește uh, revocarea adreselor IP și a domeniilor, uh, numelor de domenii, ceea ce o, o măsură uh, sugerată deja. Astfel de măsuri ar reprezenta un precedent foarte grav uh, în acele state mm, mai opresive care nu împărtășesc valorile europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Permiteți-mi să continui cu lista de invitați și dau acum cuvântul domnului David Ceoc, sper că am pronunțat corect, și vă rog să țineți cont și de constrângerile noastre de timp. Distinguished members of Parliament, uh, Parliament, European uh, thank you for stimați deputați, mulțumesc pentru invitație. Mă impresionează modul în care gândiți despre guvernanța internetului este foarte important uh, cum această guvernanță se va face în viitor, peste 10 ani, pentru că internetul nu reprezintă doar informații și comerț electronic, dar are uh, un efect asupra modului în care învățăm și asupra sferei noastre private. Este o nouă formă de societate care nu este doar o extindere a erei industriale, ci o formă complet nouă, datorită interconectării oamenilor de pe întreg mapamondul. Cred că uh, nu mai este vorba acum dacă ne raportăm la societățile tradiționale cu culegătorii și vânătorii de trecerea la uh, o etapă următoare și de un uh, lucru complet nou. Un aspect posibil negativ este că ne pierdem capacitatea să gândim singuri. Deci nu mai există sau nu vor mai fi posibile genii singuratice dar poate că vom beneficia de un nou fel de inteligență de grup sau inteligență colectivă. Poate că se dezvoltă și un nou tip de rasă umană. Pentru că există studii care arată că la generația care lucrează pe internet uh, se modifică și uh, structura creierului pentru că începând de la naștere, ființele umane acum sunt implicate în această comunicare multilaterală. Și vedem așadar că uh, este posibil multitasking-ul, dar Uh, până acum se credea că scade eficiența creierului, însă studii recente arată că acest lucru nu este valabil în cazul generației mai tinere de 10 ani. Așadar, interesant este de aflat uh, în ce măsură această nouă generație va fi radical diferită. Acum, copii care învață acum nu mai uh, privesc uh, procesul de învățare ca învățare, ci ca joc. Totul trebuie să fie interactiv. Așadar, uh, aceste sisteme de comunicație uh, vor afecta și modul nostru de a face educație. Uh, ei nu mai consideră școala copiii din ziua de azi ca un loc uh, unde se duc pentru a învăța, ci un loc unde își pot întâlni uh, prietenii virtuali pe care îi cunosc pe internet. Ce se întâmplă așadar? Se pare că se modifică structura creierului. Tinerii din ziua de azi reușesc să-și sporească capacitatea de reacție. Poate că ați remarcat și dumneavoastră că perioada în care ei ră, reușesc să rămână atenți a scăzut, dar în realitate uh, ei uh, reușesc să decidă foarte rapid ce înseamnă informație uh, de care au nevoie și ce nu. Tinerii sunt obișnuiți să gândească neliniar. La, în universitate, de exemplu, reușim să închegăm un tot din bucățele de uh, informație, dar acești tineri o fac în viața de zi cu zi, nu doar la în procesul de învățământ la nivel superior. De aceea cred că trebuie să ne gândim și atunci când vorbim de internanța guvern, uh, uh guvernanța internetului, îmi cer scuze, cum anume acest lucru va afecta uh, modul nostru de învățare, conceptul de sferă privată, pentru că multitasking-ul, scanning-ul devine o nouă formă de înțelegere, utilizat de resurse de peste tot și acești tineri vor uh, să uh, învețe mai degrabă de la uh, alți uh, colegi asemenea lor, și nu din partea profesorilor. S-a spus în anii 80 că trecem de la era prezentării prin intermediul textului la era show business-ului. E ca și cum s-ar muta uh, accentul în America de la New York la Las Vegas. Despre ce... În secolul 20 a crezut că un scenariu apocaliptic ar fi uh, cel prezentat de George Orwell, dar poate că scenariul apocaliptic este Huxley, care spunea în cartea sa că probabil uh, tot ce ne va anima va fi uh, show business-ul. Revenind uh, însă, poate că mm, forma în care informația vizuală este prezentată nu mai uh, uh, oferă același acces la informații profunde pentru că încercăm să găsim doar ceea ce este distractiv. Unii spun că poate asta este sfera, uh, este sfârșitul singurătății. Am văzut așadar o combinație între era celebrității și era conectivității. Pentru că uh, modul în care ne vedem astăzi, sau tinerii se văd astăzi, depinde modul în care sunt văzuți de exterior, modul în care sunt uh, priviți pe Twitter, de exemplu. Cum putem face față acestui lucru, pentru că afectează așadar internetul direct viața privată a tinerilor. Am citit în raportul dumneavoastră că se menționează sfera privată. Poate că în modul în care definim noi sfera privată este demodat. S-a arătat că adolescenții transmit circa 4.000 de mesaje uh, pe lună, ceea ce dacă facem un calcul, arată că nu sunt singuri niciodată mai mult de 5 minute. Venind coace seara trecută, am citit că Tinerii cu vârste între 10 și 18 ani consumă, sunt consumatori de mass media de 10,8 ore pe zi. Sunt poate lucruri pe care nu le mai reușim să le înțelegem în deplină lor semnificație acum. Dar unde va fi sfera privată în 10 ani, este întrebarea. Se afectat și modul în care ne reflectăm uh, noi înșine Oamenii de știință spun că deciziile noastre sunt foarte puternic influențate de contextul social, cercetătorii în domeniul neurologic sublinează de asemenea că au loc uh, modificări și în modul în care uh, funcționează creierul nostru. Aș dori însă acum să ajung la finalul intervenției mele. Europa este foarte vastă, dar guvernanța internetului va trebui să fie pregătită pentru a face față unei situații care peste 10 ani va fi complet diferită de ceea ce avem acum. Internetul nu va mai fi doar schimb de informații sau schimb de experiențe sau comerț electronic, ci întreaga noastră experiență va fi legată de internet. Vă mulțumesc. So, ganz herzlichen Dank. Das war... Mulțumesc. A fost uh, foarte multe informații suplimentare care ne sunt utile. Avem acum ocazia să adresăm întrebări experților. Aș i-aș ruga însă pe colegi să fie succinți. Prima intervenție, doamna Trautmann. Euh, domnule președinte. Aș dori să, să îl felicit pe colegul nostru, Sosa Wagner. Aș dori să îl felicit pentru raportul său, în care ne-a, mi-a implicat pe toți colegii săi, uh, raportorii din umbră. Aș dori să mulțumesc și experților pentru felul foarte concret în care au explicat un mecanism foarte complicat, cel al acestor uh, echipe de revizuire care sunt uh, în curs de formare și e vorba de un aspect foarte important. Pentru că calitatea acestor revizuiri va aduce legitimitate și calitatea angajamentelor ICAN în uh, procesul acesta de mai multă transparență și de răspundere. E un aspect foarte important. Constatăm că această metodă a unui parteneriat multiplu și a unei reprezentări internaționale a fost înfăptuită și cred că avem o apropiere între viziunea europeană și viziunea americană asupra uh, problemelor transparenței și a parteneriatului multiplic Sper ca relațiile între Departamentul American al Comerțului și ICANului uh, să rămână uh, la fel de importante. S-a spus acest lucru și de către membrii uh, Congresului, dar și a Guvernului American, chiar dacă se acceptă această nouă deschidere. Nu știu dacă ea va rezista pe termen lung. Rămâne de văzut. Care este obiectivul, iată prima întrebare, care este obiectivul pe care noi, europenii, ar trebui să îl avem, să-l apărăm în luna iunie, în timpul reuniunii de la Bruxelles. Deci care ar fi pasul următor, o întrebare pe care o adresez mai ales domnului Polje și domnului ambasador Carlings și apoi un, o a doua întrebare, de fapt nu e vorba de o întrebare, ci o constatare. Rolul parlamentarilor este tot mai important în acest proces și cred că Efectul indirect, indirect al directivelor, textelor pe care noi am votat, noi și Consiliul Europei, reprezintă un punct de referință față de un element crucial al acestei guvernări, care nu trebuie să se facă doar la nivelul deciziilor de state, ci trebuie să fie un sistem de guvernare care să ajungă la legitimitate prin acordul părților. E într-adevăr o metodă destul de uh, de, de, de deosebită și, în acest sens, rolul parlamentarilor este foarte important. Mă întreb dacă experții noștri, care ne-au spus în parte, dar cum uh, văd ei că ar trebui să arate viitorul, următorul pas în acest proces de guvernare a internetului pentru că în uh, săptămânile care ne rămân la dispoziție trebuie să ne pregătim poziția pentru Vilnius, pentru ultima etapă a acestor întâlniri înainte de uh, noul uh, de noua perioadă. Deci am dorit să ne spuneți cum considerați că ar trebui să arate următorii cinci ani de existență a IGF-ului. Mr. Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, dezbaterea acestui subiect uh, sosește la momentul potrivit. Îmi amintesc de raportul pe care l-am redactat cu privire la guvernanța, guvernarea internetului și raportul de astăzi se referă doar la acest subiect. Nu se mai vorbește de uh, produse, de exemplu, ci se vorbește de felul în care ar trebui gestionat administrat internetul. Sigur că încă mai avem multe de făcut, de exemplu, cum putem să garantăm respectarea valorilor europene pe internet, fără ca guvernele să acapareze internetul. Nu ne-am dorit să asistăm la o guvernamentalizare a internetului pentru că am asistat la o atingere a, la a libertăților fundamentale, o încălcare a libertăților fundamentale. Dacă ne uităm la felul în care procedează China, ne dăm seama că e o metodă diferită de a noastră, poate că e, ă, soluția se află la mijloc. Toată lumea e, ă, recunoaște importanța ICAN-ului, însă, pe de altă parte, cred că ar trebui să ne menținem anumite competențe, anumite prerogative, pentru că controlul internetului să nu ajungă pe uh, mâini uh, greșite. Poate că ar fi nevoie de un efort comun, fără însă a uh, repeta greșelile de la Copenhaga, acordului de la Copenhaga, s-a vorbit foarte mult despre această conferință, s-a făcut mult tamtam, -tam, dar până la urmă rezultatele nu sunt la înălțime. Deci, forumul privind uh, guvernarea internetului este foarte important, trebuie salutat și ar trebui să spunem că am dorit ca acest proces să, uh, să devină unul de durată. Însă aș dori să vă pun o întrebare. Guvernarea internetului trebuie consolidată. Ne-am dorit acest lucru. În orice caz, una dintre cele mai importante mize va fi asocierea țărilor în curs de dezvoltare, de exemplu țările africane în acest proces. Adesea, aceste state ne spun că nu au mijloacele financiare, tehnologice sau materiale pentru a coopera cu noi pe această temă a internetului, cred că putem face ceva în acest sens. Și aș dori să știu dacă Comisia nu ar putea face o ofertă să vină cu o propunere tocmai pentru a-i convinge pe cei sceptici, când vorbim despre uh, prelungirea activității forumului privind uh, guvernarea internetului, mă întreb ce, care este poziția uh, Comisiei. Din... Ne mai rămân doar câteva minute, de aceea întreb cine dintre experți dorește să vină cu aceste completări. Nu toți vor trebui să ia cuvântul? S-au pus câteva întrebări dacă cineva dintre dânsii poate răspunde la întrebările care au fost uh, adresate, v-aș uh, ruga să ne faceți un să ne comunicați, pentru că nu îmi pot da eu seama cine dintre dumneavoastră poate să răspundă. Comisia a pus o întrebare concretă. Un minut, vă rog. Um, um, dacă îmi permiteți, sigur, voi uh, încerca să dau un răspuns. Au fost adresate trei grupuri de întrebări privind direcția în care ne îndreptăm și ce ne rezervă viitorul, viitorul apropiat, dar și viitorul mai îndepărtat. Cred că un lucru care va fi discutat, o chestiune care va trebui să fie ridicată, reprezintă contractele IANA, la care s-a făcut, s-a făcut referire. Este vorba de acordul bilateral al ICAN cu guvernul american. prin care își desfășoare cele mai importante funcții tehnice care stau la baza coordonării mondiale a numelor de domenii și a funcțiilor de internet. Din uh, motive logistice, acestea sunt bazate în Statele Unite ale Americii. Iată cum stau lucrurile, nimeni nu vrea să facă valuri, dar mai devreme sau mai târziu va trebui să discutăm această chestiune cu partenerii noștri americani și Uh, orientările Coreper uh, modificate sub președinția spaniolă fac uh, o referire foarte diplomatică la viitorul contractelor IANA și la expirarea acestora, spunând că e nevoie de noi discuții între statele membre și de comunicare cu Statele Unite ale Americii pentru a duce la noi acorduri, acorduri succesoare, să le spunem așa. Iată, deci, într-un mod foarte diplomatic, uh, se pune accent pe această chestiune a, a gestionării unilaterale a IANA, ca făcând parte din acest pachet, dar nimeni nu dorește să facă valuri, bineînțeles, să, să nu facă valuri prea mari ca să nu se răstoarne uh, barca uh, peste noapte și iată trebuie să facem pași mici diplomatici. În ceea ce privește vi- viitoarele evenimente, avem uh, Gaercul de la Bruxelles uh, și poate uh, se poate prezenta mai bine ordinea de zi a acestui eveniment de către colegii mei. Iar în ceea ce privește FGI-ul, Formul de Guvernare a Internetului, acesta este un for foarte important în sine fiindcă este un for deschis cu mulți participanți, dar are o poziție strategică și în modelul nostru de guvernare a internetului, fiindcă este un for deschis de libertate de exprimare, unde toată lumea își poate exprima punctul de vedere, este deschis oricui. Acest uh, lucru, bineînțeles, nu este pe placul tuturor guvernelor lumii. PGI-ul uh, a fost uh, Uh, înființat pentru o perioadă de 5 ani și la Vilnius se va încheia prima perioadă de 5 ani și trebuie să se hotărască dacă se dorește prelungirea cu încă 5 ani a mandatului acestui for de guvernare a internetului. Aceasta este poziția noastră. Poziția noastră este că se pot aduce bun îmbunătățiri în ceea ce privește vizibilitatea și um, situația în țările în curs de dezvoltare și se pot aloca niște bani aici, ceea ce a și făcut Comisia și ICAN poate să facă acest lucru. Uh, deci se fac eforturi în acest sens, mai ales pentru societatea civilă din țările în curs de dezvoltare. Dar important acum este ca acest FGI să continue așa cum este. Este un, vorba de un organism care se auto-organizează. Nu trebuie să fie integrat în birocrația ONU de la New York, fiindcă atunci nu ar ajunge decât uh, un for al uh, Uh, declarațiilor guvernamentale gata făcute. Deci este foarte important să-și păstreze această poziție cheie în um, uh, constelația modelului nostru de, in, de guvernare a internetului. Iar noi și colegii de la New York urmărim cu atenție desfășurarea acestei probleme și CSTV, poate că ați auzit de această comisie de la ONU, cred că săptămâna viitoare, nu, peste două săptămâni uh, se va întruni pentru a discuta acest lucru și acum discutăm, suntem într-un moment crucial privind discuțiile cu privire la forumul de guvernare a internetului, dar suntem pe baricade, știm care sunt riscurile și cum le putem uh, preîntâmpina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador Carclins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi răspunde pe tema IGF, dat fiind că a făcut antevorbitorul meu. O singură remarcă în ceea ce privește întrebarea doamnei Trautmann. Asistăm la o evoluție incredibilă în ultimii 10 ani în ceea ce privește supravegherea ICAN. Dar, în același timp, există o evoluție și în interiorul ICAN în ceea ce privește funcționarea și performanțele. Și nu de aceea trebuie să subliniez încă o dată importanța evaluărilor. Pentru că astfel se face, într-un fel, trecerea la o supraveghere internaționalizată. Dar și mai important este că ICAN funcționează pe baza acestui angajament. Noi trebuie să ne angajăm, să ne asigurăm că ICAN funcționează în conformitate cu angajamentul asumat prin acest acord. Și bineînțeles că evaluarea are rol de control, de verificare, însă trebuie să ne îngrijim ca ei să funcționeze în uh, măsura posibilităților, cât se poate de bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Susa Wagner, pentru ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Această reuniune de astăzi cu invitații noștri a fost uh, una foarte interesantă. Am aflat foarte multe lucruri. Nici măcar nu pot să cer mai mult. Sigur, s-au enumerat uh, și foarte multe probleme, dar nu-mi revine mie misiunea să intru aici în detalii. Vom face acest lucru în viitor. Mi-am făcut notițe, la fel și colaboratorii mei și toate aceste aspecte vor fi incluse în raportul meu. Aș dori să subliniez că de importante au fost contribuțiile doamnei Trautman și domnului Van Nisteroi, pentru că ei au atras atenția asupra problemelor care stau în centrul atenției Parlamentului European și a Uniunii Europene. Aceste intervenții consider că au fost foarte importante, pentru că este decisiv mai ales că Europa deseori nu reușește să aibă o altitudine unită. Însă, în ceea ce privește gestionarea internetului, avem acum șansa să vorbim cu un singur glas. Și să facem abstracție și de tensiunile care există uneori între instituțiile europene. Este vorba de vocea unitară a Europei în acest cor internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, pentru elaborarea acestui raport. Permiteți-mi să mai adaug pe 6 mai orele 12 termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumesc pentru această dezbatere, mulțumesc pe invitațiilor pentru prezență și pentru informațiile care ni le-au prezentat. cum se încheie